redeschid ședința Comisiei pentru Control Bugetar și vă rog să vă ocupați locurile în sală, pentru că este deja o oră târzie, dar avem de discutat două subiecte foarte interesante pe ordinea de zi. Primul subiect, studiul privind competitivitatea și inovarea Raportorul nostru este Paul Rübich, care de mulți ani uh, este deosebit de angajat în relația cu IMM-urile și este vorba despre programul de uh, inovare și competitivitate, CIP. Îi salut în sală și pe autorii acestui acestui studiu, dar înainte de toate îi dau cuvântul raportorului, domnului Rubi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru faptul că redactarea acestui studiu a fost posibilă, pentru că am văzut că șomajul din Europa este una din principalele cauze pentru supraîndatorarea statelor europene și uh, trebuie să vedem unde lucrătorii uh, vor avea o șansă să găsească un loc de muncă și unde pot să uh, desfășor și o activitate independentă, care este uh, perioada de viață uh, ideală pentru a începe o activitate independentă și Eh, care sunt stimulentele pentru a determina pe cineva să angajeze eh, lucrători, să creeze locuri de muncă. Iar programul CIP, din acest punct de vedere, este esențial. Pentru că este vorba despre programul cadru pentru competitivitate și inovație și noi eh, putem și să uh, Uh, apreciem ce s-a realizat în programul COSME. Eu constat că acum uh, Consiliul propune uh, 2,03 uh, uh, miliarde pentru uh, acest program. Deci a fost o reducere de fonduri și trebuie să vedem ce decizii pot fi luate de către întreprinderi pe termen scurt pentru ca să poată să acceadă la bani cât mai repede cu putință. De asemenea, evaluarea este importantă pentru Parlamentul European și de aceea doresc să exprim mulțumirea pentru faptul că acest studiu, această analiză a putut să fie realizată și aștept cu interes rezultatele acestei analize. Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să intervină pentru început? Voi continua puțin în germană. Ne face plăcere că ne-a fost încredințată activitatea aceasta foarte interesantă. Noi a trebuit să eh, sintetizăm evaluările, să vedem care sunt eh, calitățile acestor programe, și din păcate valorile au arătat cât de fragmentat uh, este acest program. Am desfășurat întreaga activitate în limba engleză și colega mea care a coordonat acest proiect vă va prezenta rezultatul activității noastre în engleză pentru că este greu să trecem de la o limbă la alta. Ingrid Bauer este cea care a coordonat uh, acest studiu și eu, mm, eh, bun, după această prezentare în germană, voi trece la engleză. Îmi face plăcere să pot să prezint în Parlamentul European rezultatele studiului nostru și vreau să vă prezint pe scurt conținutul prezentării mele și vă voi descrie pe scurt eh, obiectivul acestui studiu, cum ne-am organizat eh, munca în colaborare cu diversi experți și vreau să vă amintesc că CIP și IP sunt programele pe care le-am analizat și după aceea am ajuns la elementele cheie ale evaluării CIP, pentru că și acesta s-a efectuat în două părți o parte legată direct uh, cu programul CIP și celălalt uh, cu programul operațional IP. Și uh, dacă ați parcurs studiul nostru, veți vedea că am făcut 22 de recomandări. Care a fost obiectivul studiului? După cum a spus deja colega noastră, nu a fost neapărat o evaluare la fața locului, mai ales în ce privește programul cadru de competitivitate și inovare am vrut, de fapt, să valorificăm evaluările făcute deja și după aceea să parcurgem și programele operaționale, să vedem care au fost beneficiile pentru IMM-uri și să tragem concluziile. Vreau să vă informez că am început în octombrie anul trecut, am avut o întâlnire cu Parlamentul European atunci și am început să creăm un raport de analiză care să constituie o evaluare adecvată a diferitelor rapoarte, pentru că dacă dumneavoastră cunoașteți acest program, veți ști că există diverse evaluări făcute de comisie, dar și de alte grupuri și au fost uh, experți uh, care au evaluat aceste rapoarte. Aceste analize individuale au fost efectuate de trei experți care au lucrat independent. Ne-am întâlnit în noiembrie în cadrul unei întâlniri pentru a ajunge la prime concluzii, grupul nostru și cei trei experți pe care i-am desemnat și ca urmare a rezultatelor acestei uh, întâlniri am uh, încercat să configurăm raportul nostru interimar la finele anului 2012 și să-l finalizăm în martie anul curent. Deci aceasta a fost foaia de parcurs, a fost o activitate foarte intensă. În legătură cu CIP, este o structură care se va finaliza în anul 2013 este un program cadru care se bazează pe trei programe operaționale, antreprenoriat și inovație, în colaborare cu IMM-urile, alt program care este deschis um, unei game largi de organizații, um, comunicare, tehnologie, de asemenea un program um, energie inteligentă pentru Europa. Deci este un program de 0,7 miliarde pentru cel de-al doilea program Energie Inteligentă pentru Europa. Care este viitorul? După cum știți, ne aflăm acum într-o perioadă de tranziție deci programul CIP și programul cadru 7 vor fi finalizate uh, la finele anului 2013 și trebuie să nivelăm uh, calea pentru programele următoare, printre care și programul COSME. Și sunt încă de clarificat programe um, și probleme legate de finanțare. Care sunt concluziile cheie ale raportului? Înainte de toate, concluziile legate de evaluarea CIP, rapoartele de evaluare care au fost efectuate din partea comisiei a fost o evaluare interimară și după aceea evaluarea finală ale comisiei și de asemenea pentru cele trei programe operaționale au fost analizate diferite grupuri, diferite organizații și ceea ce a devenit evident, programul este uh, structurat trei uh, activități necomparabile între ele pentru că obiectivele sunt foarte diferite. Există un program specializat pe IMM-uri deci este foarte dificil să calculăm uh, impactul la modul general al programului CIP. O altă chestiune. Experții au avut impresia că raportul de evaluare pentru CIP uh, a fost de bună calitate, în același timp însă heterogen ca lungime, metodologie și um, abordare în evaluarea. Perioada de timp care a trecut între uh, raportul interimar și cel final a fost de 20 de luni și raportul final, de fapt, nu este un raport final de facto, ci uh, informează în legătură cu aproximativ 60% din beneficiarii programului CIP. Altă chestie, acesta acesta a fost un aspect important, iar dacă veți vedea recomandările, ele se vor referi la această concluzie. După aceea, experții care au efectuat analiza uh, au constatat că există și terminologii diferite pentru indicatori abordarea ă, în stabilirea indicatorilor este, la modul general, prea complexă și ar necesita o simplificare și cred că acest tip de discuție se poartă și în legătură cu alte programe, instrumente de politici în acest domeniu. Deci, concluziile principale dacă ne gândim și la instrumentele financiare IP, concluziile sunt uh, că principalii beneficiari sunt IMM-urile cu mai puțin de 10 angajați și cu o cifră de afaceri anuală sub 100.000 de euro. Instrumentele financiare uh, 53% din buget au fost alocate pentru diversele instrumente și uh, acest proiect uh, s-a derulat bine, toți banii au fost absorbiți și uh, analiza uh, a dus la concluzia că influența a fost pozitivă, uh, benefică pentru beneficiarii acestor bani. Sigur că s-au analizat activitățile specifice ale IMM-urilor. S-a constatat de asemenea că majoritatea uh, beneficiarilor au fost bărbați și Există, uh, bineînțeles, și uh, dorința ca dintre antreprenorile femei să existe beneficiari. Programul se referă la o gamă largă de tipuri de activități de servicii și există diversele instrumente, susținerea activității, activități tematice, diverse tipuri de colaborare internă. Difficult because uh, each activity activitățile diferă foarte mult între ele și dacă vom ajunge la recomandări, eh, vă voi spune amănunte. În principiu, oamenii au fost foarte interesați de toate informațiile publicate Programul nostru oferă informații despre inovare, tendințe, politici, strategii, evoluții așa că ne-a interesat foarte tare. De asemenea, rețelele au fost foarte de succes și feedback-ul a fost favorabil. Acestea au fost elementele cheie la care, uh, pe care le-am identificat, mă scuzați, la final. Am făcut și 22 de recomandări. La final am încercat să le organizăm în clustere, ca să puteți să le identificați și dumneavoastră mai ușor. În ceea ce privește rapoartele, noi suntem de părere că evaluarea interimară și finală, evaluările, cele două, sunt prea apropiate în timp. O evaluare finală trebuie făcută oricum mai apoi pentru a vedea exact care este impactul general al programului respectiv. Sunt mai multe informații în diferitele rapoarte. Avem raportul de la comisie, programul de lucru, uh, proiectul de implementare, proiectul de performa- raportul de performanță, raportul de informare. Uneori este foarte dificil să găsim informații, să găsim o linie roșie, mai ales când e vorba de perspectiva bugetară și de revizuirea bugetară. Părerea mea e că pe viitor ar trebui corectată această situație. Mai mult, dacă vă decideți să faceți o evaluare interimară și una finală, ar fi înțelept să utilizați aceeași metodologie sau să faceți totul cu același grup, să fie informații comparabile. Metodologiile diferite au fost criticate până acum pentru că au existat grupuri diferite care au participat la uh, evaluarea interimară și apoi la cea finală. Indicatorii acum. Se discută mereu pe seama acestora, e o poveste fără sfârșit și dezbateri similare cu privire la indicatori au loc și în alte foruri, la alte directorate generale. Noi credem că ar trebui ca între directorate să existe cooperare, mai ales în ceea ce vește definirea setului final de indicatori. Abordarea trebuie să fie simplificată, trebuie să găsim uh, linii directoare comune. La începutul programului ar trebui să existe un set standard de indicatori de monitorizare care să ne ofere o vedere de ansamblu, inclusiv posibilitatea de a face o analiză realistă a programului la final. Experții sunt de părere că e nevoie de trei feluri de indicatori pe trei nivele diferite la nivel european indicatori pe termen lung macroeconomici. Aceștia reflectă obiectivele programului, chit că experții au subliniat că trebuie să ne gândim dacă acești indicatori pot într-adevăr să fie măsurați. Uneori pare imposibil, La nivelul programelor trebuie să avem indicatori pe input și pe output, precum și pe rezultatele intermediare. E important de asemenea să avem indicatori și la nivelul întreprinderilor și a beneficiarilor, ca să arătăm care sunt uh, evoluțiile în planul IMM-urilor, dacă într-adevăr a existat un impact la acest nivel. Deci atât în ceea ce privește indicatorii. Dacă ne gândim ce se întâmplă la nivelul programelor, după cum am spus deja, complexitatea și diversificarea trebuie să fie lucruri puse în prim plan, să le simplificăm, să creăm o punte de legătură cu alte activități ale Uniunii Europene, asta pe de o parte cu um, coeziunea, mai apoi cu uh, diferitele strategii regionale, locale, uh, ce vizează implementarea. În domenii precum uh, educația, putem coopera cu Institutul pentru Tehnologie și Inovare și uh, rețeaua europeană trebuie să aibă legături strânse cu rețelele naționale de contact. Helpdesk-ul trebuie să-și continue activitatea, la fel și rețeaua Putem, de asemenea, să ținem seama de experiența acumulată cu IMM-urile și să o folosim pe mai departe. De exemplu, antreprenoriatul pentru femei ar trebui să fie o urmare firească a ceea ce s-a întâmplat până acum. Ar fi util să avem și o evaluare separată uh, a activităților sectoriale. Foarte multe activități pentru sectoare diferite, variate, pentru turism, pentru construcții. Ar fi util să facem o analiză a impactului acestor activități. Cu privire la mm, chestiunile specifice IMM-urilor, dacă ne gândim la IMM-uri, Trebuie să ținem cont de capacitățile de cercetare, de inovare, pentru că, până la urmă, doar 3% din IMM-uri fac cercetare la nivel înalt. Ideea de bază a experților este că trebuie să facem uh, clustere în funcție de mm, specificitățile IMM-urilor și în funcție de activitățile de finanțat. Un alt aspect important ar fi acela că ar fi interesant să avem un sondaj, mai ales cu privire la acele IMM-uri care încearcă să stabilească niște contacte, dar care nu merg mai departe. Să întrebăm și să aflăm de ce nu au continuat cu acele instrumente financiare, cu accesarea lor și să evaluăm situația. De asemenea, în raportul de vară nu se ține cont de distanța în timp între depunerea cererii și primirea finanțării. Până la urmă, de asta depinde succesul intervențiilor. Nu în ultimul rând, experții au insistat în mai multe studii ca instrumentul de sprijin financiar să fie mânat de risc. Evident, vom discuta despre legarea unor instrumente financiare de Orizont 2020. Gestionarea partajată ar trebui să fie reglementată fie într-un cadru diferit sau să ne axăm pe un singur program ca să evităm tot felul de complicații. Iată așadar diferitele recomandări din studiul nostru. Acestea fiind spuse, vă stăm la dispoziție pentru o dezbatere, mulțumindu-vă pentru interesul manifestat. Mulțumesc celor două invitate pentru prezentări și pentru interesantele rezultate. Înainte de a da cuvântul comisiei, îi întreb pe eh, colegii eurodeputați. Cine vrea să intervină pe marginea celor ascultate? Nu par să existe interveniențe. S-au făcut o serie de recomandări, așa că ne interesează cum evaluează Comisia aceste concluzii. O atitudine pozitivă sau nu? Cine ne poate vorbi de la Comisie? Vă rog. Bun. Yes, working. Thank you. Uh, thank you very much. For... Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat cuvântul. Da, salutăm uh, călduros acest raport. Oferă recomandări foarte utile cu privire la program și ne bucură foarte tare faptul că mare parte din recomandări se suprapun cu rezultatele comisiei uh, la care s-a ajuns în urma um, analizării cipului Avem și un raport care prezintă exact uh, situația. A fost uh, prezentat uh, pe 15 ianuarie 2013. Există așadar convergență între rezultatele acestui studiu și concluziile comisiei. E vorba de o meta-evaluare a programului pentru competitivitate și inovare, CIP. Documentul recunoaște că uh, programul în sine s-a bucurat de un succes real. Analizând evaluarea finală a acestuia, acolo se spune că dovezile arată că, per ansamblu, programul pentru competitivitate și inovare este unul bun, cu performanțe foarte bune. Programul în ansamblul său a devenit un motor de promovare a inovării. În uh, mai multe cazuri, suntem perfect de acord cu recomandările. Cu privire la momentul la care apare uh, recomandarea, la care apare studiul, Într-adevăr, putem să alegem. Ori facem o evaluare finală când avem toate rezultatele, dar în această situație procesul ar fi unul la nevoios pentru că, și tardiv, pentru că să nu uităm dacă așteptăm toate instrumentele financiare pentru 2013 și dacă așteptăm toate angajamentele, până la urmă nu putem să intervenim pe alte planuri, oferind garanții um, prin fondurile de investiție, mai ales IMM-urilor. Și apar uh, probleme. Așa că am avut de ales. De exemplu, să adunăm toate elementele înainte de finalizarea programului pentru a alimenta designul în așa fel încât să avem succes. Și asta încearcă acum comisia să realizeze. Bineînțeles, multe dintre recomandări sunt uh, implementate în ultimul an de implementare a uh, programului pentru competitivitate și inovare, dar multe altele apar în uh, propunerea Comisiei pentru programele europene. Dacă mă gândesc la clustere și la complexitatea designului celor trei programe care sunt oarecum separate și ca obiectiv, e de bun simț să spunem că în noua propunere CFM există o schimbare de gândire. Am pus la oaltă cercetarea și inovarea în orizont 2020 și avem o latură uh, mai coerentă prin COSME pentru competitivitate. Cu privire la indicatori, iarăși un cluster important. Am făcut evaluări și am uh, văzut exact uh, cum uh, trebuie să evaluăm indicatorii din, în funcție de specificitate. Ne interesează și expertiza externă pentru ca astfel să pregătim cu adevărat un cadru de monitorizare și evaluare pentru COSME, mai ales la nivel de implementare. Deci să trecem uh, de la nivelul de acțiune către detalii, într-adevăr în detalii. Și avem și temeiul juridic în sine. E nevoie de coerență la nivelul tuturor programelor. Asta se discută acum uh, în tocmai la trialog, la nivel tehnic. Noi cei de la comisie suntem încrezători Credem că până la urmă, într-adevăr, va rezulta un set de norme coerente. Nu vreau să intru în detalii cu privire la fiecare recomandare, nu vreau să vorbesc prea mult dar m-aș referi la ultimul paragraf din raportul comisiei pe care vi l-am uh, prezentat deja. Parlamentul e invitat să uh, utilizeze pe deplin aceste recomandări în momentul în care aduce amendamente propunerii comisiei și având în vedere că suntem într-o ultimă etapă de adoptare, cred că acesta e momentul oportun să se întâmple asta. Mulțumim foarte mult și pentru prezentarea comisiei. Cine mai dorește să intervină din rândul eurodeputaților? Paul Rubic. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru faptul că s-a putut face această evaluare. Noi, la Parlamentul European, urmează să tragem concluziile. Programul COSME e încadrat în CFM până în 2020 și va juca un rol foarte important. Mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția. Mulțumim. Știu că și doamna Tötling vorbea să, dorea, mă scuzați, să mai intervină. Mulțumim. O scurtă indicație. În politica de coeziune um, curg um, tot felul de investiții prin mijloace financiare. E vorba de 8,9 miliarde la FEDER, de exemplu. Aici e vorba de 1,2 miliarde care merg către IMM-uri. Și vreau să vă atrag atenția că pentru următoarea perioadă e foarte important să găsim sinergii și să facem uh, delimitările necesare. Pentru că e vorba de modul în care acționează două instrumente paralele. O indicație prețioasă, mai ales că chiar acum se discută despre coeziune la trialog și se pune întrebarea cum putem să uh, clarificăm lucrurile, dar reprezentantul Comisiei a făcut deja trimitere la faptul că și pentru Comisie e un subiect sensibil. În acest context, noi vom uh, discuta cu colegii de la Regii. Noi suntem uh, prezenți mereu și la lucrările Regii, eu și cu Paul Rubic. Mulțumim pentru aceste reflexii interesante. Dumneavoastră ați verificat un program foarte uh, important al Uniunii Europene. Mi-am ce s-a întâmplat când am anunțat uh, acest proiect și ce a spus domnul Șații Marcachis la grupul meu, atitudinea era oarecum sceptică, nu se știa dacă programul pentru competitivitate și inovare se va ridica la așteptările unora și altora, dacă va fi dotat suficient din punct de vedere financiar, multe întrebări, dar iată că pot să vă spun acum cu încredere că mm, Până la urmă, IMM-urile pot să genereze rezultate extraordinare, sunt coloana vertebrală a economiei noastre. Trebuie să vedem exact um, cum sau ce istorie, ce evoluție au avut și marile întreprinderi de astăzi, pentru că și ele au pornit fiind IMM-uri. Și, de ce nu, acest subiect uh, Uh, va rămâne unul de actualitate și mă bucur că a fost central în studiul dumneavoastră. Mulțumesc, nu mai sunt alte intervenții, mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru concluzii. Dacă mai apar întrebări pe parcurs, cu siguranță vom putea comunica cu dumneavoastră în scris. Oh, ähm, în cazul acesta vă propun să trecem de la IMM-uri la întreprinderile de mai mari dimensiuni și să trecem la studiul următor. Este vorba despre studiul privind potențialul de reorganizare în cadrul proiectului ITER cu atenție deosebită asupra rentabilității. Și să solicităm aici și o mică pregătire tehnică. So, we Okay. Um, welcome here. Bun venit, dar uh, dacă dorește raportorul, îi dau întâi cuvântul colegul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte, da, cu plăcere. În calitate de membri ai Comisiei de Control Bugetar, în ultima perioadă ne-am ocupat intens de ITER, pentru că independent de așteptările noastre tehnologice legate de acest proiect, um, era nevoie de uh, o creștere a fondurilor în momentul în care s-a trecut de la proiectul pe hârtie la realizarea sa în practică și costurile au uh, fost spectaculoase. Este vorba de 7 miliarde de euro. comisiile au încercat să analizeze cauzele pentru această creștere spectaculoasă a costurilor și eh, eh, S-au deplasat colegii noștri la Candaraș pentru a eh, verifica acolo care poate fi trecerea la uh, tehnologia fuziunii și Există un studiu care evaluează costurile în momentul în care ai un uh, plan de construcție, te gândești la, inclusiv la costurile de transport. Uh, apar cheltuieli suplimentare care inițial nu au putut să fie prevăzute. E bine, în cazul acesta de unde să găsim banii pentru aceste costuri suplimentare? Și um, propunerea Consiliului a fost să folosim uh, fondul de cercetare al Uniunii Europene, dar chiar și cei care îmbrățișează cu, ce, cu mult optimism această tehnologie spun că, ă, de fapt, ă, anul 2030 sau chiar peste anul 2030 se va putea folosi această tehnologie ă, ca atare, fiind un proiect de perspectivă mai îndepărtată, au fost voci care au spus că nu putem acum să uh, folosim fondurile pentru cercetare pentru a le afecta în totalitate acestui proiect. Am încercat să uh, vedem ce rezolvare se poate găsi și uh, am cerut să se efectueze acest studiu. Avem acum toate riscurile în atenție. După aceea, ă, trebuie să vedem unde există posibilități suplimentare de a face economii în realizarea proiectului ITER. Eu număr, număr printre ă, cei care, ă, cel puțin în jurnalism, afiră că doar veștile proaste sunt niște vești bune în presă. Dar eu cred că studiul demonstrează că proiectul ITER, în ce privește controlul costurilor, deci din punct de vedere al uh, administrării lui, uh, a cunoscut o evoluție pozitivă și cred că în felul acesta studiul ne oferă material pentru dezbaterea politică în și cu Comisia și cu Consiliul în configurarea bugetului Um, și în discuția uh, cu agenția specializată a Uniunii Europene, care este reprezentată aici și de către noul președinte al agenției. Și așteptăm prezentarea. Președintele, mulțumesc foarte mult raportorului care a inițiat alcătuirea acestui studiu și dau cuvântul autorilor. Merci, Monsieur le Président. Je me permets une petite Mulțumim. Uh, îmi permit să fac o introducere înainte să dau cuvântul colegilor mei care au fost însăcinați cu munca pe teren. Ernst Young pentru sectorul public, evaluarea politicilor publice uh, și mulțumim domnului Gaier pentru faptul că ne-a însoțit și ne-a ajutat. Studiul a avut loc în luna iunie 2012 până în februarie 2013 și, într-adevăr, a fost vorba despre analizarea potențialului de gestionare a uh, cheltuielor de F4 a proiectului I3 în ansamblu său. Deci, oricum, întreprinderea comună de uh, dezvoltarea unei energii de fuziune, care e entitatea care se ocupă de contribuția Uniunii Europene la proiectul ITER și e important să reamintim uh, care a fost cadrul acestui studiu, pentru că n-am avut pretenția să analizăm costurile globale ale proiectului ITER. Deci a fost vorba de vreo 40 de interviuri, practic 42 de interviuri cu, toate, cu toți actorii implicați, F4E, și le mulțumim, mulțumim și personalului F4E care ne-a stat la dispoziție, responsabililor eh, comisiei, eh, deputaților, reprezentanților statelor, statelor membre și apoi o analiză comparativă. Benchmarking ne-a permis să ne întâlnim și cu întreprinderile comune, agenții cu statut echivalent din Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru această introducere și aveți cuvântul mai departe. Merci uh, de... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Foarte rapid uh, voi încerca să prezint uh, din nou contextul studiului, deși, mă rog, elementele cheie deja au fost prezentate de domnul Gaier și de colega mea. Așadar, proiectul ITER este un proiect de cooperare științifică internațională care aduce împreună șapte parteneri, șapte finanțatori ai proiectului și care își dorește să demonstreze fezabilitatea utilizării fuziunii nucleare ca sursă de energie. Deci, foarte rapid. Vă reamintesc că cei șapte parteneri ai acestui proiect, Uniunea Europeană, desigur, Statele Unite, Rusia, China, Japonia, Corea de Sud și India. După cum a spus domnul deputat Gaier, în primii ani ai proiectului a avut loc o explozia costurilor, ca să reiau și expresia domniei sale, prețurile au explodat. Prima estimare a bugetului, a costului proiectului ITER prevedea un cost total de 5,9 miliarde de euro, în consecință o contribuție a Uniunii Europene de 2,7 miliarde de euro. Dar rapid a reieșit că aceste estimări erau foarte insuficiente și bugetul urma să fie depășit. Deci s-a făcut o a doua estimare, în, din, încă din anul 2008, de fapt, și a rezultat că pentru Uniunea Europeană costul total ar fi fost de 7,2 miliarde de euro, din care 5,9 uh, miliarde uh, uh, suportate de Uniunea Europeană prin Euratom. În urma unor discuții adesea foarte complexe, în 2010 s-a ajuns în sfârșit la un acord. Uniunea Europeană a hotărât să își reafirme angajamentul și credința reușită a proiectului și deci a extins propria participare până la 6,6 miliarde de euro. Deci cu o Uh, plafonare la 6,6 miliarde pentru realizarea primei faze a proiectului până în 2020. Această schemă vă permite să vedeți, uh, imaginea vă permite să vedeți rapid modul în care agenția F4E se află în centrul uh, pune în aplicare a proiectului, deoarece este o interfață, practic, între organizația ITER, cea care realizează proiectul din punct de vedere științific, și, mă rog, industria, laboratoarele de cercetare, care sunt implicate în această punere în aplicare. Deci, gestionează contribuții în natură și în bani care provin din partea Uniunii Europene. Aici uh, puteți vedea câteva cifre uh, cu activitatea agenției. Deci în 2011 agenția F4E uh, a, a avut credite de angajament până, în 4, până la 492 de miliarde de euro și plăți până la plafonul de 264 de miliarde de euro. Deci, E vorba de 99,7% din uh, credite și 85,7% din plăți față de uh, previziuni. Dacă ne uităm la uh, grafic, vedem un prim indicator al eficienței uh, agenției, pentru că putem constata că în cursul ultimelor patru ani, sau mă rog, anii dinainte de 2011, costurile uh, bugetului operațional Uh, practic au explodat, au trecut de la 167 la 611 milioane de euro, pe când uh, cheltuielile administrative, bugetul pentru administrație a crescut uh, destul de mult, dar a rămas în proporții mult mai nesemnificative, ca să spun așa. Deci în acești, trei, în acești patru ani am avut un câștig de eficacitate operațională din partea acestei agenții, care poate fi măsurat conform acestui grafic. Bun, după această introducere rapidă, voi încerca să vă prezint uh, cele șase concluzii principale ale studiului nostru. Prima concluzie uh, e foarte importantă, și anume uh, sporirea costurilor proiectului ITER provine esențialmente din însăși, însuși proiectul acesta și se bazează pe factori care se află în afara controlului și mm, sferei de acțiune a agenției. După cum s-a indicat, agenția F4E e doar organismul care va gestiona punerea în aplicare a uh, contribuției europene, dar uh, aplicarea, punerea în aplicare tehnică a proiectului provine de la ITER, organizația ITER. Și comenzile la fel de la ITER și agenția F4E este un intermediar. Uh, realizează comenzile care uh, vin de la proiectul ITER. Bun, uh, un al doilea punct. Agenția F4E e o organizație unică în, în genul său și specifică în uh, panoplia agențiilor europene și evoluează într-un mediu foarte complex pe care nu îl prea poate stăpâni, după cum v-am mai spus. Și, până la urmă, are posibilități limitate să producă prin ea însăși o mai bună eficacitate a costurilor și o mai bună gestionare a costurilor. Deoarece, după cum spuneam, nu dispune de suficient control asupra mediului în care evoluează. În al treilea rând, a treia concluzie. Primele dificultăți cu care s-a confruntat, cu care s-a confruntat agenție, agenția au apărut destul de rapid, priveau mai ales structura de management și modul în care era ea condusă. Concluziile noastre aici sunt că această problemă eh, sau problemele inițiale au fost identificate și au fost rezolvate treptat, deși, mă rog, e de vreme să facem concluzii definitive, în legătură cu guvernanța și gestionarea agenției, eh, e destul de clar că baza s-a consolidat și că astăzi agenția F4E se pare că se bucură de structuri destul de solide pentru a eh, se ridica la înălțimea provocărilor cu care se va confrunta pe viitor. Cea de-a patra concluzie se referă la potențialul de îmbunătățire, de ameliorare. Încă există domenii în care s-au putut identifica posibilități de ameliorare, chiar dacă, din nou, după cum s-a mai spus, Potențialul de mm, gestionare a costurilor de către agenția însă își rămâne limitat, dar totuși am identificat câteva domenii cum ar fi procedurile de încheiere de contracte, politica de resurse umane, monitorizarea controlului intern al activităților agenției. Cel de-al cincilea punct se referă la capacitatea agenției să facă față unor evenimente neprevăzute. Aici, după cum s-a spus deja, într-adevăr, credem că uh, simpla gestionarea costurilor nu poate fi suficientă pentru că agenția să se poată reconstrui în caz de nevoie. Deci agenția F4E e într-o situație destul de precară din acest punct de vedere. Într-o situație de vulnerabilitate față de incertitudinea politică în care se află totuși acest proiect ITER. Deci, există o incertitudine financiară. Ultima mare concluzie a studiului nostru se referă la potențialul uh, unui studiu comparativ pentru că a fost una din temele uh, studiului cu care am fost însărcinați și e vorba de, din nou de acest caracter unic al agenției E4 care ne-a dus la concluzia că un proces de benchmark nu este uh, binevenit, pentru că, până la urmă, nu există o structură comparabilă cu F4E și atunci, acest exercițiu suplimentar, pe când agenția deja are multe exerciții de audit, de control, de monitorizare, deci un nou exercițiu ar însemna o îngreunare inutilă a activităților sale. Bun. Și deci după ce v-am prezentat aceste mari concluzii, voi da cuvântul colegului meu ca să vă arate și câteva rezultate și să facă anumite recomandări specifice. Um, mă rog, ele apar în studiu, dar sunt cele care ne s-au părut cele mai interesante. Mulțumesc, voi continua în engleză. În concluzia 4, am spus că am identificat anumite domenii în care pot fi aduse îmbunătățiri în funcționarea agenției, deși se confruntă cu constrângeri inerente, ilustrate aici de colegul meu. Prima zonă, cea care ni s-a părut cea mai evidentă și singur, singura zonă în care îți pot face și economiile necesare e uh, achizițiile, deși marjele pentru economii în zona aceasta sunt totuși limitate. Din cauza naturii riscante a pieței în acest domeniu. Uh, Aici oricum putem spune că F4E a făcut uh, multe eforturi pentru activitățile sale de achiziții publice, inclusiv în industrie uh, și în rețeaua de agenți care au fost implicați, plus studii pentru mai bună înțelegere a piețelor și pentru a putea anticipa uh, mișcările de pe piață. încă ceva. F4E a reușit să relaționeze foarte eficient cu uh, industria, a adoptat foarte eficient practici din mediul industrial, ceea ce este un punct uh, pozitiv. încă, rapi, încă de la început au apărut anumite uh, slăbiciuni în activitatea F4E, dar a fost creat uh, uh, biroul și o, o comisie pentru administrație și finanță care a permis Consiliului de Conducere să se concentreze pe probleme mai strategice și să nu se înnece în detalii inutile. În ciuda bunei guvernanțe pe care am putut-o observa prin interviurile cu toți actorii implicați, încă uh, există obstacole, mai ales că F4E trebuie să facă un plan de lucru în fiecare an, dar nu are detalii despre anul următor și atunci trebuie de multe ori să schimbe planul uh, cu schimbări uh, care trebuie apoi validate și pentru asta e nevoie de până la șase luni. Studiul Ernst Young și studiul unui management, care, studiul de management care a fost făcut uh, înainte de studiul nostru, a ajuns la concluzia că e nevoie să se îmbunătățească definiția strategiilor și a economisirilor și să se facă și o evaluare și o urmare a acestei strategii cu o cuantificare a indicatorilor acolo unde e posibil și cu obiective și măsuri foarte clare. În ce, prive... în ce privește contribuția statelor membre. Noi credem că nu prea există voință politică în statele membre pentru a veni cu contribuții financiare suplimentare și atunci pot apărea probleme, dată fiind poziția precară a F4E. Mai apoi, reprezentanții statelor membre care au fost consultați sau majoritatea acestora s-au referit la laboratoarele de fuziune ca un mod de a spori contribuțiile statelor membre. Practic, de la începutul uh, proiectului ITER s-a întâmplat după cum urmează. Uh, aceste laboratoare naționale de fuziune, uh, din păcate, s-au bucurat de un buget din ce în ce mai redus autoritățile naționale le-au promis că vor exista compensații prin granturi, însă până la urmă aceste promisiuni nu s-au materializat. Bun, noi credem că e nevoie de o nouă paradigmă cu aceste laboratoare de fuziune, mai ales ca să ne asigurăm că Europa are capacitatea intelectuală să tragă profit din proiectul ITER suntem totuși, suntem totuși sceptici în ce privește eficiența cheltuielilor cu aceste laboratoare de fuziune în ce privește achizițiile publice ale componentelor acestora. Există și un număr de obstacole juridice care trebuie uh, luate în considerare, inclusiv uh, regulile uh, concurenței și faptul că unele laboratoare nu sunt în stare să uh, producă singure componentele pentru ITER. implementare a unei, uh, unui sistem de monitorizare și control uh, solid s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani și mai ales din 2011 încoace cu schimbarea managementului F4E are acum niște standarde pe care le respectă în controlul pe care îl face și raportarea eh, internă ne arată că mm, datele colectate eh, sunt de o calitate mai bună eh, și sunt mai accesibile și actorii implicați au identificat și următorul pas, și anume o mai bună integrare a datelor din, provenite din diversele sisteme. În plus, F4E, în plus față de activitățile ITER, întreprinde adesea și activități paralele provenite din acordurile încheiate. Și asta este deja reliefat în documentele interne, și anume activitățile paralele poate că trebuie regândite și nu trebuie să se mai concentreze F4 atât de mult pe acestea. Dacă nu vor apărea alte probleme bugetare. În final, eh, regulamentul de personal eh, actual poate că nu este corespunzător Probabil că pe termen lung, ceea ce dorește Comisia în acest sens uh, nu este pe linie cu nevoile F4E. Bun, au mai apărut probleme punctuale, costul vieții în Barcelona, de exemplu. E dificil să atragi uh, personal de înaltă calitate uh, cu costul vieții în Spania din acest moment up for the uh, specific conclusions and recommendations. Cam astea ar fi uh, recomandările și observațiile noastre și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, for the presentation. Mulțumim pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestor studii și deschidem dezbaterea. Am vorbit destul de frecvent despre ITER și constat uh, văzând uh, rezultatele ample ale studiilor, că fuziunea nu rezolvă neapărat problemele în domeniul energetic, pentru că uh, au fost investiți deja bani în acest proiect, dar este o chestiune pe care specialiștii în fizica atomică ar trebui să răspundă. Uh, Uh, să-i preocupe mai mult pe ei decât pe noi uh, care ne ocupăm de controlul bugetar. Colegii Balcitis, Gaier și Mulder doresc să intervină și doamna Holmeier, vă rog, Zigmar Balcitis. Ačiū, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să confirm ceea ce ați spus în, legătură cu dimensiunile acestui proiect ITER al principiilor administrative. Noi ar trebui să abordăm acest proiect într-o manieră realistă și eh, atunci când vorbim despre mijloacele financiare angajate. Autorii studiilor ne-au demonstrat că problemele pot să fie soluționate, dar acea frază că există o voință politică tot mai mică la nivelul Uniunii Europene de a finanța acest proiect mă cam îngrijorează. Cu puțin timp în urmă am vizitat o mare întreprindere care uh, lucrează la proiecte mari care sunt împărțite în etape și după fiecare etapă parcursă se face o evaluare. Este o întreprindere care acționează în domeniul ingineriei genetice al cercetării genetice și este un domeniu la fel de complicat ca și fuziunea nucleară. Fiecare fază este analizată și dacă se ajunge într-o etapă la concluzia că obiectivele stabilite nu pot fi atinse, bineînțeles că se discută despre uh, rostul finanțării în continuare a respectivului proiect. Eu nu sunt un expert în acest domeniu, dar uh, eu cred că uh, trebuie noi suntem experți în ce privește controlul modului în care mijloacele financiare au fost utilizate, de aceea eu cred că trebuie să evaluăm etapa parcursă și să ne stabilim obiectivele pentru anii următori, pentru perioada 2013-2014 de pildă și după această etapă să ne întâlnim din nou pentru a vedea în ce măsură uh, faza parcursă a dat roade pentru că uh, trebuie să existe în continuare uh, o voință politică din partea statelor donatoare în cazul acestui proiect. Și Curtea de Conturi trebuie să ne facă recomandări în legătură cu evaluarea acestor proiecte. Mulțumesc. Also, ich fand... Domnul Caer. Am avut deja ocazia să discut cu experții de la Ernst și Young. Este vorba despre un proiect uh, cu un caracter de unicitate. Este greu să faci comparații, pentru că uh, mașini de acest tip nu au fost construite niciodată. Deci uh, eu cred că și agenția specializată, din acest punct de vedere, are dificultăți în negociere și există într-un fel o comparație cu calul troian sau în orice caz este un cadou otrăvit pentru că în ce privește uh, și programul F4E există o problemă. F4E uh, este un proiect cu caracter de unicitate, și abia acest studiu mi-a tras atenția că solicitările speciale pe care F4E le are în ce privește experiența pentru uh, acest domeniu uh, creează probleme inclusiv în ce privește uh, regulamentul pentru personal. Ori acest regulament este uh, cioplit în piatră, ori există posibilitatea de uh, ajustare în favoarea calității realizării proiectului. Iar în ce privește activitatea paralelă, cred că uh, trebuie să fie analizată cu o atenție deosebită și poate că și Comisia dorește să mai intervină o dată, pentru că eu cred că ITER, deci uh, uh, organismul uh, superior în acest proiect trebuie să lucreze și în ce privește proiectul Fusion for Energy. Și Aici există uh, factori speciali uh, care pot să ducă la creșterea costurilor. Și întrebarea este cine plătește aceste costuri suplimentare. Aici studiul uh, mi-a atras atenția și asupra posibilității de a interveni din punct de vedere politic. Dar trebuie să purtăm o discuție și cu uh, specialiștii din agenție și cu comisia. Mulțumesc, domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă mă gândesc ce am auzit în ultimii 30 de ani, că fuziunea ă, se va ajunge, ă, va deveni o realitate peste 30 de ani, este deja o concluzie care se repetă de la un an la altul. Iar dacă am înțeles corect ceea ce a spus domnul Denesti, a spus că este imposibil pentru o agenție să facă o predicție de pe acum în legătură cu nivelul costurilor. Iar reducerea costurilor um, este destul de dificil de realizat. Asta creează probleme pentru noi, pentru că noi avem un buget pentru ITER pentru o perioadă de șapte ani, dar uh, dacă vor crește costurile uh, din cele mai diverse motive, atunci trebuie să ne întrebăm dacă este uh, realistă așteptarea ca fuziunea la un moment dat să devină o sursă accesibilă de energie. Pentru că eu cred că ceea ce am prevăzut noi pentru următorii șapte ani este uh, o uh, previziune realistă. Mulțumesc, Monica Holmeier, următoarea intervenție. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, este vorba despre un proiect de cercetare deosebit de complex, foarte ambițios pe de o parte, pe de altă parte ă, foarte ă, special, singular, ă, incomparabil cu alte domenii și implică și uh, elemente care încă nu au fost suficient cercetate și care pot să constituie surprize în ce privește costurile. În ultimele luni m-am ocupat de uh, structura ITER și de asemenea de programul Fusion for Energy și Ehm, există un consorțiu internațional care s-a angajat în realizarea acestui proiect. Povara este repartizată pe ehm, mai pe umerii mai multor ehm, agenți implicați, iar dacă sunt participante atâtea continente și atâtea țări, atunci coordonarea nu devine mai ușoară. Există suprafețe de fricțiune pe care uh, trebuie să încercăm să le administrăm. Iar în ce privește proiectul Fusion for Energy, uh, știu că uh, este vorba despre complexitatea licitațiilor. Deci este un fel de maraton de învățare în acest proces pentru a putea face față solicitărilor. Se vorbea aici și colegul a uh, vorbit despre uh, etape și analize după fiecare etapă. Dar în ce privește Fusion for Energy, am vorbit întâi despre imobile, uh, acum încep începem să ne concentrăm uh, asupra proiectului de cercetare propriu-zis și abia acum întâmpinăm cele mai mari provocări. Ceea ce cred eu că este deosebit de important este să organizăm derularea pentru că Uniunea Europeană este principalul furnizor de mijloace financiare pentru acest consorțiu au apărut uh, probleme inclusiv în ce privește organizarea uh, proiectului ITER și în mod special al programului Fusion for Energy. Eu cred că nu este foarte adecvat dacă Comisia Europeană a, este reprezentată doar cu un om, dar în același timp trebuie să garanteze toate consecințele pentru Uniunea Europeană. Însă are posibilități limitate de a interveni în organizarea proiectului ITER. În al doilea rând, cred că Fusion for Energy încearcă în clipa de față să adapteze structurile um, licitațiilor la procesele industriale, inclusiv în ce privește garanțiile și pretențiile de garantare um, care sunt invocate uh, dar uh, pe care nici o persoană serioasă nu le poate semna, nu își poate asuma aceste responsabilități. Și eu cred că uh, specialiștii ar trebui să configureze designul acestei licitații pentru ca să nu se schimbe din mers metodologia licitației. Eu cred că Fusion for Energy se bazează deja pe uh, un efort substanțial de muncă, dar eu cred că și în organizarea ITER uh, trebuie să apară această adaptare, pentru că dacă uh, nu se va uh, asigura Parlamentului European posibilitatea să supervizeze modul în care se derulează proiectul, atunci nu cred că uh, este bine. Eu cred că banii europeni trebuie să poată fi controlați de către Parlamentul European, nu pot fi cheltuiți de organizarea proiectului ITER uh, fără niciun fel de control. Noi trebuie să uh, ne uh, gândim cum putem să ne implicăm astfel încât să proiectul ITER să nu ia un curs de sine stătător, individual și care să nu respecte funcționarea um, interinstituțională. Președintele, mulțumesc. Trebuie să realizăm și că am ajuns la uh, finalul întâlnirii noastre și aș da cuvântul domnului Rubiș înainte de a da cuvântul comisiei și în final reprezentanților de la Ernst and Young. Domnul Rubiș. O scurtă întrebare. Cum va evolua proiectul dacă nu mai există finanțare, finanțare suplimentară de la Uniunea Europeană? deja deci când ne bazăm doar pe acordurile internaționale. Mulțumesc. Și acum, Comisia. Cine începe? Dumneavoastră decideți. Speram să pot vorbi eu ca director de la Fusion for Energy. În primul rând, mulțumesc foarte mult Ernst and Young pentru un raport bun cu um, um, care a fost întrunit într-un timp foarte scurt. Ați reușit totuși să intrați în profunzimea lucrurilor, mai ales că e vorba de lucruri complexe și aș vrea să vă atrag atenția că aici e vorba de lucruri foarte dificile din punct de vedere tehnic și organizațional. Să vă răspund la întrebarea de ce Dumnezeu mergem în această direcție. Nu e o tehnologie oarecare. Energia este nucleul bunăstării economice în țările noastre. Există puține tehnologii care ne vor permite să reducem dioxidul de carbon în următorii 50 de ani. Fusion for Energy e un progres remarcabil. Când vom reuși cu fuziunea, vom avea un lucru care ne va permite să oferim suficientă energie țărilor industrializate la scară largă, mai mult decât atât, nu este o sursă temporară de energie, ci una care uh, va ține până la sfârșitul zilelor noastre și al pământ, ale pământului. Toate țările mari industrializate, inclusiv China, vor să securizeze capacitatea industrială în acest sector. Europa e fruntașă, atât în termeni științifici cât și în termeni uh, industriali. China, Japonia sunt țări care ar vrea foarte tare să ne ajungă din urmă, ba chiar să preia controlul. Și tocmai de aceea noi luptăm pentru a avea o tehnologie de succes, dar și pentru ca industria europeană să își construiască capacitatea necesară de a acoperi această lacună. Pe termen lung, când industria de fuziune va fi o realitate, va fi foarte bine, iar pe termen scurt, având în vedere că e vorba de procese tehnologice complexe de ultimă generație, avem uh, un motor de inovare. Până la urmă există mai multe componente interconectate în Europa și între parteneri. Se întâmplă asta din cauza potențialului industrial. De exemplu, în uh, camera de vacuum, șapte din nouă obiecte sunt uh, obținute în Europa, două dintre ele din Corea. Noi încercăm să, gen, să gestionăm cu bine uh, această structură, această componență în beneficiul industriei. Practic, am uh, intrat într-o relație foarte complexă, organizația ITER încercând să controleze șapte agenții domestice care nu fac doar achiziții. Europa are și funcția de design. Noi avem așadar uh, interrelații complicate și o consecință directă e aceea că cerințele sporesc. De exemplu, când s-a discutat, uh, când s-a petrecut, mă scuzați, accidentul nuclear în Japonia, cerințele au crescut și astfel au fost elaborate noi criterii care au sporit costurile. În ciuda acestui fapt, noi reușim să menținem o rezervă de urgență mică. Ernst Young uh, însă a prezentat exact problematica achizițiilor și tocmai de aceea avem un uh, dialog acum cu industria și încercăm să ne apropiem de standardele industriale. Practic, uh, la început am ținut cont de standardele comisiei și acum mergem mai departe. Ne îndreptăm în direcția industriei, pentru că industria e un client de asemenea și va trebui să avem o actualizare a setului de norme după care funcționăm. Îmi cer scuze, spune președintele. Știți, poate, dar la șase jumate se oprește interpretarea și e șase jumate și Ernst Young trebuie să ne ofere și o reacție. Pare foarte rău. Un minut. Bine, atunci menționez doar uh, laboratoarele de fuziune care sunt uh, un partener uh, cheie pentru Fusion for Energy. Acolo este know-how-ul necesar pentru Europa fuziunii. Avem interacțiune proactivă cu aceștia, mergem mai departe pentru că noi credem că au un rol cheie în achiziții nu ca și uh, cei care achiziționează direct, ci ca parteneri cu industria europeană. Ei sunt uh, biroul din spate, industria este biroul uh, din față, ghișeul și Așa are loc un transfer de cunoștințe uh, pe mai multe planuri. Aveam mult mai multe de împărtășit cu dumneavoastră, dar respect încadrarea în timp. Mulțumim și noi și acum răspunsurile la numeroasele întrebări cât mai scurt cu putință. Foarte rapid câteva răspunsuri, mai ales uh, la întrebarea domnului Mulder. Vă reamintesc doar că studiul nostru s-a referit la gestionarea costurilor agenției F4E. După cum am spus, concluziile noastre uh, spun că costurile sunt generate de proiectul în sine. Deci agenția nu are decât foarte puțin sau chiar deloc control în legătură cu evoluția acestor costuri. Însă, în ce privește dimensiunea științifică și tehnică, unde fiabilitatea prognozelor bugetare, aici noi n-am avut niciun cuvânt de spus și studiul nostru nu s-a referit la asta. și către doamna Holmer, a spune că, într-adevăr, adaptarea proces, proceselor de uh, achiziții publice e una din recomandările raportului nostru. Uh, mi se pare o pârghie foarte bună de uh, acțiune pentru o mai bună gestionare a costurilor agenției. Super. Super, das war ganz kompakt. Äh, dann foarte compact, mulțumim, a fost extraordinar. Uh, știu că am putea și ar trebui să discutăm pe mai departe, poate altă dată, pentru că e un material extraordinar de important. Văd că raportorul nici nu mai vrea să intervină. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc Ernst Tenian pentru prezentarea studiului, mulțumesc uh, uh, Fusion for Europe, Comisiei. Parlamentul cu siguranță vom mai apela la dumneavoastră și cu altă ocazie pentru a aprofunda. Acum am ajuns la finalul reuniunii. Mulțumesc secretariatului, mulțumesc tuturor celor care au participat, mulțumesc curții de conturi și serviciului de interpretare. Se închide reuniunea Haideți de astăzi. Merci beaucoup. C'est très bien.